Mă bazez pe domnul comisar Potocnic pentru extinderea uh, domeniului de aplicare a acestei uh, directive. Vă mulțumesc. mulțumesc. Uh, dezbaterea este încheiată și votul va avea loc mâine la ora 12. Acum trecem la declarația vicepreședintelui Comisiei și înalt reprezentant pentru afaceri externe și politică de siguranță privind Uh, mutilarea genitală feminilă. În numele doamnei Ashton va lua cuvântul comisarul Dali. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membri. Toate formele de violență bazată pe gen reprezintă o violare inacceptabilă a drepturilor fundamentale și un obstacol clar în calea egalității de gen. Mutilarea genitală feminină este o formă de violență împotriva femeilor care este deosebit inacceptabilă. Este degradantă, ă, violează drepturile fundamentale, violează dreptul la sănătate și violează drepturile copiilor. Se estimează că 3 milioane de femei și fete în lume suferă de mutilare genitală în fiecare an până la jumătate de milion de femei care trăiesc în Europa au suferit de pe urma uh, mutilării genitale deja și multe mii sunt în pericol să pățească așa ceva. Mutilarea genitală nu poate niciun, nicio circunstanță nu poate fi justificată din, de tradiții și practici culturale sau religioase. Are atât consecințe imediate cât și pe termen lung în ce privește sănătatea femeii și poate duce la moarte. Comisia este hotărâtă să acționeze concret și să dezvolte un răspuns puternic pentru a rezolva problema violenței împotriva femeilor în Europa. Mutilarea genitală feminină este un subiect care ne preocupă în mod special. Comisia a plătit, a, făcut, a arătat deja acest lucru în strategia de egalitate între femei și bărbați 2010-2015 lipsa de date uh, corecte și comparabile este o mare provocare. Colega mea, vicepreședintele Vivian Redding, a cerut Institutului European pentru Egalitate de Gen să evalueze uh, corectitudinea și comparabilitatea datelor existente în statele membre și să identifice Uh, golurile. Pe baza acestor date vom prezent, institutul va prezenta situația uh, fenomenului și reacțiile din statele membre. Vom avea un raport în a doua jumătate a lui 2012. Rezultatele sale ne vor permite să acționăm uh, pe baze și mai bine informate. În 2011-2012 Comisia a oferit finanțare pentru a combate practicile uh, dăunătoare prin programul DAFNE. Se va oferi susținere financiară pentru implementarea proiectelor transnaționale de către organizații de bază care încearcă să prevină astfel de practici, crescând conștientizarea și schimbând atitudinile sociale. Deși nu există o legislație specifică la nivel european în ce privește mutilarea genitală, aceasta este criminalizată în cele mai multe state membre, fie prin legi specifice, fie conform codului penal general. O mare majoritate a statelor membre au inclus de asemenea principiul extraterritorialității în prevederile lor penale, astfel permițând uh, judecarea uh, unor acte care au, de mutilare genitală care au fost comise în afara Uniunii Europene. Comisia ia măsuri în uh, domeniul uh, justiției penale și a propus legislație privind uh, drepturile victimelor acestor, acestei crime. Uh, Scopul directivei privind protecția victimelor este să ne asigurăm că toate victimele din Uniunea Europeană au un set de drepturi minime de bază și sunt tratate ca indivizi și primesc tratamentul corespunzător. Acest instrument uh, încearcă să se asigure că nevoile victimelor sunt evaluate individual și că cele mai vulnerabile, incluzând victime ale geni- mutilării genitale uh, primesc uh, tratamentul special și specific necesar uh, nevoilor lor. Propunerea Comisiei și schimbările făcute de Parlamentul European vor îmbunătăți în mod semnificativ situația femeilor care sunt victime ale violenței. Uniunea Europeană, de asemenea, abordează problema mutilării genitale în acțiunile sale externe susține procesele de advocacy și inițiativele de lobby pentru a promova și proteja drepturile femeilor și a împiedica practicile dăunătoare. Comisia și Serviciul de Acțiune Externă, în mod sistematic, ridică problema mutilării genitale feminine în dialogul lor cu țările din Africa, Caraibe și Pacific. În acest cadru, subliniem nevoia ca statele africane să se asigure că mutilarea genitală este interzisă la nivel legal și că legislația care o interzice este aplicată în mod eficient. Susținem puternic uh, adunarea națională, naționalită și planificata rezoluție de a interzice mutilarea genitală. Este crucial ca țările unde apare cel mai des această plagă, mai ales în Africa, să uh, accepte și să uh, aplice această rezoluție. Serviciul de acțiune externă pregătește o campanie în cadrul orientărilor Uniunii Europene privind violența împotriva femeilor și fetelor pentru a atrage atenția asupra nevoii de a face eforturi de eradicare a acestei practici, mai ales pe continentul african. Mutilarea genitală feminină este o practică extremă și inacceptabilă. Comisia este hotărâtă să o combată și să, ajută, să ajute femeile din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene prin legislație, programe financiare și o serie de alte mijloace, incluzând susținerea pentru organizațiile uh, non-guvernamentale. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumesc, domnule comisar. Are acum uh, au acum cuvântul oratorii numele grupurilor politice. Începem cu doamna Muscardini, PPE, un minut și jumătate, vă rog. Do, doamna Muscardini. Vă mulțumesc. E o luptă continuă, lupta împotriva mutilării genitale feminine. Trebuie combătut acest flagel care afectează femeile pe tot parcursul vieții lor și ar trebui recunoscut uh, penalizarea acestui delic cu aceleași uh, pedepse. În sfârșit se recunoaște că aceste mutilări uh, reprezintă o încălcare a drepturilor omului și a drepturilor copiilor. Ar trebui să le mulțumim femeilor africane care au purtat această bătălie în ciuda amenințărilor. Rolul femeilor e foarte important. În diferitele țări din Uniunea Europeană există această practică și tradițiile de clan persistă și ar trebui să combatem acest fenomen și să interzicem acest delict. De aceea, punctele 6, 7 și 8 din rezoluție îi cer Comisiei să acționeze pentru a putea uh, lupta împotriva acestui flagel. Deci e o strategie pentru a combate violența la adresa femeilor și pentru a combate mutilarea genitală feminină e important să avem campanii de informare, mai ales pentru fetițe. Asta atât în țările Uniunii Europene cât și în țări terțe. Și așa cum am spus-o și în rezoluția privind uh, mutilarea genitală feminină în Uniunea Europeană, o rezoluție votată cu o mare majoritate de Parlamentul European în februarie 2009, deci așa cum am spus și acolo, Vă reamintesc că în ciuda celor spuse astăzi de comisarul Dali, încă nu avem încă nu am intervenit suficient pentru ca acest delict să fie tratat în același fel peste tot în Europa. Vă mulțumesc, doamna Gomes, de la Socialiști și Democrați. Nina, expresia hedionda de relações desiguais de poder. Mutilarea genitală este o expresie a inegalității de gen este o formă de violență împotriva femeilor și este o încălcare a unui drept funda fundamental. Nu este ceva ce poate fi tolerat pe motive culturale. Este foarte important să combatem acest fenomen, fenomen în uh, cadrul general al uh, luptei împotriva încălcării drepturilor omului și al violenței împotriva femeilor. Uniunea Europeană poate finanța programe inovatoare ca să elimine această practică ce face uh, ca tinerele fete să fie atât de vulnerabile. Trebuie să sprijinim organizațiile din societatea civilă și programele de conștientizare uh, care sunt uh, efectuate în comunitățile de risc în Europa și în afara ei solicit sprijin pentru această rezoluție. Trebuie să ne asigurăm că emanciparea femeilor și fetelor uh, este subliniată și este stimulată. Trebuie să implicăm și autoritățile locale și naționale din state terțe în această luptă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim în numele grupului ALDE, doamna Bilbao Barandica. Mulțumesc. Acest flagel al mutilării genitale feminine e o expresie foarte crudă a inegalității între sexe. Bărbații în anumite culturi sunt proprietarii femeilor și își mențin această poziție bazată pe trei lucruri. Folosirea forței, poziția dominantă pe care o au în societate și superstițiile și miturile. De aceea, pentru a preveni acest fenomen, trebuie să venim cu niște argumente împotriva justificărilor pe care le au bărbații. Eforturile trebuie să se concentreze pe victime și toate femeile din lume trebuie să învețe că din motive de demnitate așa ceva e inacceptabil și bărbații ar trebui să-și dea seama că prin această practică nu fac decât să-și demonstreze frica de eșec. Deci trebuie să acționăm ferm, împreună, stabilind uh, un uh, regulament european și continuând ajutoarele pentru campaniile de informare menite să eradicheze acest fenomen. Vă mulțumesc, doamna Duran de la Verzi. Mulțumesc, doamnă președinte. Această rezoluție pe care sper că o vom vota mâine în unanimitate, pentru că este atât de evidentă, se înscrie într-o strategie de apel internațional la interdicția mutilării genitale făcută de către la scara Națiunilor Unite. E important ca prin uh, rezoluția noastră să susținem această strategie internațională. Uh, doamna Chantal Campaure, prima doamnă uh, a Burkinei Faso, s-a angajat în acest efort de ani de zile. Alte țări europene, așa cum s-a spus, subscris deja la această interdicție de multă vreme, deci cred că trebuie să avansăm cât mai mult și cred că revoluția noastră poate să contribuie la eforturile adunării generale 1 și trebuie să înțelegem că interdicția este un pas foarte important din punct de vedere politic, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să lucrăm în toate modalitățile, cu toate grupurile de femei, cu femeile care practică această chestiune, pentru că nu întotdeauna nu e o practică a bărbaților, ci una exercitată de alte femei și trebuie o prevenție și o acompaniere. Dacă o interdicție generalizată este preluată de Națiunile Unite, vor fi ca și pentru toate dosarele, cum ar fi minele antipersonal, va trebui o strategie de acompaniere, de urmărire, de follow-up pentru a eradica acest flagel pentru toate femeile de pe planetă. Grazie per il grup. Mulțumesc pentru grupul ECR, doamna Iana Kudakis, un minut. Mi-e rușine să spun că numărul cazurilor de, genita de mutilare genitală feminită din circumscripția mea, Londra, crește. Una, unele dintre aceste proceduri au loc în Londra. Mă bucur așadar că ducem această dezbatere astăzi, pentru că mutilarea genitală feminină este Uh, efectuată și asupra unor femei care trăiesc în Europa. Acest, lucru, acest fenomen este interzis în uh, uh Marea Britanie și uh, prevede și cazul în care persoana este scoasă din țară pentru procedură. Trebuie luate toate măsurile posibile pentru a combate această practică. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană face tot ce poate pentru a apăra femeile și fetele și femeile și Astfel, să dea un exemplu lumii uh, uh, țărilor în curs de dezvoltare. Genital, uh, mutilarea genitală este uh, o barbarie uh, și uh, deocamdată este un subiect tabu și sper că uh, vom putea uh, pune capăt prin conștientizarea acestei practici oribile. Grazie per il GUE. Vă În numele GUE, domnul Gustav să un minut și jumătate. Mulțumesc. Doamnă președinte, mă bucur că mâine vom adopta o rezoluție comună pentru a ne oferi astfel uh, sprijinul uh, pentru rezoluția ONU care interzice această practică. E o formă de violență totală la adresa femeilor. Și trebuie să vă spun că în Europa trebuie să combatem acest fenomen, de fapt și la nivel internațional, să combatem acest fenomen încurajând egalitatea între femei și bărbați la orice nivel al societății. Femeile au dreptul la autodeterminarea propriei identități, au dreptul să facă ce vor cu corpul lor. Nu trebuie să dăm, să arătăm cu degetul alte culturi. Ar trebui să le conferim putere tuturor femeilor, indiferent că provin din grupuri minoritare. Și pentru a combate acest fenomen trebuie să colaborăm îndeaproape cu organizațiile de femei și cu alți protagoniști importanți. E clar că în această rezoluție, încă o dată, îi cerem Comisiei să vină cu o propunere pentru o strategie europeană de combatere a violenței împotriva femeilor, deoarece dacă am avea o astfel de strategie, am putea adopta măsuri la nivel european pentru a pune capăt mutilării genitale feminine aici. Vă mulțumesc. Care cuvântul doamna Matera, un minut și jumătate. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte îmi exprim convingerea că avem nevoie de un vot favorabil pentru rezoluția aceasta a Parlamentului European pentru a lupta împotriva practica brutală a mutilării genitale feminine. Combaterea acestei practici inumane înseamnă nu doar să ne opunem la un tratament barbar care lovește 500 de mii de femei și dintre acestea 50 uh, de mii în Europa, dar să luptăm și împotriva discriminărilor incredibile la care continuă să fie supuse în general femeile. Mutilările genitale feminine au consecințe irreversibile pentru sănătatea fizică și mentală a femeilor. Infecții, pericolul uh, contaminării cu SIDA, uh, compromiterea viitorilor sarcini, consecințe la naștere, sunt doar câteva dintre uh, efectele acestor proceduri violente care sunt făcute cu instrumente rudimentare și nesterilizate. Și dacă ne gândim la acest lucru, este o practică care se face uneori asupra unor fetițe care au mai puțin de 15 ani și mi se pare că este o încălcare chiar a Convenției ONU privind drepturile copiilor. Închei, doamnă președinte, spunând că este, o necesar, este necesară o recunoaștere din partea Comisiei Europene a acestei probleme pentru a putea aloca resurse financiare uh, pentru a lupta cu acest fenomen și este necesar necesară susținerea întregii societăți civile și implicarea întregii societăți civile. Astfel, statele membre își vor putea exprima uh, acțiunile coerent și continuu pentru a lupta împotriva violenței asupra femeilor. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Acum are cuvântul uh, doamna de Kezer, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor tinerilor fete și femei care au adus o mărturie în legătură cu suferința lor. E important să știm ce înseamnă această mutilare genitală. Mulți se gândesc la excizia clitorisului, însă avem și fibularea și să vă spun ce înseamnă asta. Labile mari sunt retrase. Vulva este suturată astfel uh, cu ață sau cu spini, de exemplu, pentru a acoperi vaginul și uretra pentru a permite evacuarea urinei, a sângelui menstrual și a secrețiilor menstruale este introdusă o mică tijă pentru a lăsa un orificiu minuscul pentru cicatrizare. Și cel mai rău e când sângerezi și pentru a urina. Uneori ai nevoie de o oră, chiar două, ca să urinezi. Și mai târziu, când fetele vor avea prima menstruație, trebuie introdus practic un bețișor pentru a avea uh, un orificiu. Aceste fete de multe ori uh, se zvârcolesc de durere. Am întâlnit, am vorbit cu ginecologi la Bruxelles care au descoperit femei care trebuiau să nască și erau practic cu sute cu totul, iar soții nu permiteau să se, să se deschidă practic orificiul. Asta se întâmplă. Și nu e o tradiție neapărat musulmană, e o tradiție milenară și să nu uităm că și noi creștinii am avut centura de castitate pentru ca femeile să nu cadă pe mâna infidelilor. Și de secole întregi aceeași luptă a femeilor și să nu uităm același obscurantism religios, niște sisteme patriarhale. Deci toate acestea permit existența acestor forme de tortură. Deci nu mai avem nevoie de taburi, trebuie să le înlăturăm pe toate și mulțumesc comisiei. Vă mulțumesc, doamna Wikström, un minut. Presidente. Kvinnlig könsstympning Mulțumesc, doamna președinte. Mutilarea genitală este ceva atât de înfiorător încât este greu de descris. Aproximativ 3 milioane de femei sunt supuse acestei practici în fiecare an. 240 de femei pe oră și 5 femei în minutul în care voi interveni eu aici. Este greu să îți închipui ce durere provoacă această practică. 180.000 de mii de femei, arată statisticile, se află în zona de uh, risc. Și a venit momentul acum să avem o interdicție globală a mutilării genitale. Ar trebui să fie cea mai importantă prioritate a politicii externe în ceea ce privește drepturile omului. Și acesta este și obiectivul acestei rezoluții. Am uh, avut o reprezentație a uh, monologelor vaginului la Parlament. Uh, a venit acum momentul însă să punem capăt acestei barbarii. Vă mulțumim. Are acum cuvântul doamna Kil Nielsen, un minut. Permiteți-mi să vă vorbesc de experiența mea personală pe acest subiect în cadrul cooperării descentralizate. Am avut ocazia să lucrez cu asociații din Africa și m-am confruntat cu realitatea mutilării genitale feminine despre care a vorbit doamna de Chezer. Uh, rezoluția noastră insistă asupra importanței nevoie de a ne baza pe autorități locale și ONG-uri și uh, acesta este un punct esențial în lupta cu această practică. De exemplu, în toate programele de luptă împotriva mutilării genitale feminine trebuie să avem în minte faptul că pentru femeile care o practică e vorba de o activitate profesională uneori singura lor sursă de venit. Și știu din experiență că aceste femei sunt, multe dintre ele, gata să abandoneze practica dacă li s-ar propune o reinserție profesională. Vreau să vă împărtășesc această mărturie care corespunde cu experiența mea. De asta aș vrea să insist asupra valorii exemplare a delegațiilor pe care le trimitem în țări terțe și care trebuie să fie paritare, pentru că este cea mai bună modalitate de a susține cauza egalității bărbați-femei la... Mulțumesc. Are cuvântul doamna Emma în un minut. As a young woman, I read with horror the story of Waris Deer. Am citit uh, cu oroare povestea lui Wallace Deary și a mutilării genitale. Nu era o chestiune de care mai aflasem înainte și m-a făcut să plâng. Uh, curajul ei uh, în a supraviețui și în a vorbi despre această brutalitate merită toată admirația noastră, dar subliniază uh, suferința a milioane de femei din lume care au fost supuse acestei practici oribile. Din păcate, mutilarea genitală e, e cunoscută în Marea Britanie, unde câteva mii de femei suportă această mutilare brutală ilegal, unele victime chiar cu vârste de 10 ani. Este corect ca noi în acest Parlament să vorbim în numele tuturor victimelor acestei proceduri care afectează femeile nu doar fizic, ci și men mental, mental pentru tot restul vieții. Uh, trebuie să continuăm să uh, ridicăm această problemă în legătură cu suferința care atinge nu doar drepturile omului, ci și drepturile copilului. Trebuie să facem tot ce putem pentru a eradica această practică brutală din Marea Britanie, Europa și peste tot în lume pentru a proteja copiii și femeile de această crimă oribilă. Grație la parola. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Pietikainen, un minut și jumătate. Drepturile femeii sunt drepturile omului și trebuie respectate în toate domeniile vieții, cu protecție juridică și cu siguranță juridică. Nu e vorba aici de credințe personale, e vorba de niște drepturi universale pentru toate femeile, pentru toate femeile și pentru toți copiii. Și aceste drepturi nu țin de subsidiaritate, nu statele membre sau vreo țară trebuie să hotărască cum își tratează jumătate din populație. Una din crimele cele mai brutale mm, la adresa unei femei e mutilarea genitală. E vorba aici de existența femeii, de sexul acestora. E vorba și de fetițe minore care sunt mutilate. Prin această practică negi practic existența sexuală a acestor viitoare femei. Fetele și femeile au dreptul la independență, la opinie proprie, au dreptul să hotărască în legătură cu corpurile și cu sufletele lor și în legătură cu opțiunile lor de viață. Au dreptul să hotărască în legătură cu preferințele lor, indiferent de natura acestora. Instituțiile europene trebuie să acționeze, Comisia, Parlamentul, mai ales statele membre, la nivel uh, intern în Uniunea Europeană, dar și la nivel multilateral, în adunarea generală a ONU pentru a adopta rezoluția în cea de-a 67-a adunare generală, pentru a pune capăt acestui fenomen peste tot, deoarece uh, ne-am săturat să vedem că încă mai există așa ceva. Vă mulțumesc, care cuvântul doamna Ghiom, un minut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să mă asociez colegilor uh, cu vocea puternică de luptă împotriva acestei torturi care este mutilarea genitală. Discuțiile de la ONU nu trebuie să ne facă să uităm ce se întâmplă în statele noastre membre, și să nu uităm ce obligații avem. Și vreau să mă refer la un aspect uh, special, complementar la ce au spus colegii mei. Se, se estimă că 500.000 de, de femei din Europa suferă pe viață din cauza consecințelor mutilării genitale și că 80.000 uh, sunt uh, riscă în fiecare an să fie supuse aceste proceduri. E vorba de o discriminare pe bază de vârstă și sex și uh, Uh, se stabilește că o femeie poate cere azil dacă a, a fost supusă sau este susceptibilă să fie supusă uh, procedurii mutilării genitale. Asta în virtutea Convenției din 51. Totuși, unele state europene au o interpretare restrictivă a cererilor de azil. Statele membre trebuie să-și, asimule, să-și asume responsabilitatea pentru că nu se poate menține o fragmentare în abordarea unora și altora. Deci toți trebuie să ne găsim uh, de aceeași parte a baricadei în această luptă împotriva acestor acte de cruzime și să protejăm în cele din urmă victimele. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Jimenez Barrio Teresa are cuvântul un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. De când am devenit eurodeputat, am denunțat mutilarea genitală feminină. E o crimă în tăcere acceptată de pe urma căreia suferă 70 de milioane de femei și fete. O cifră uh, insuportabilă dacă să ne gândim la urmările groaznice ale acestei uh, practici. Există consecințe, există tot felul de argumente psihologice, religioase și așa mai departe și sunt niște argumente uh, false. Chiar și fetițe de un an sunt supuse acestei practici. Asta poate duce la o hemoragie mortală, la sechele psihologice din cauza acestei traume. Noi din Europa ne trebuie să combatem din toate, răsputerile, din toate puterile această practică care încalcă dreptul la egalitatea de șanse, care pune în pericol sănătatea. E vorba de o cruzime de tortură împotriva acestor fetițe. Și în uh, comunitatea de imigranți în Europa se practică acest lucru și de aceea trebuie activate toate mecanismele noastre de prevenție, iar judecătorii noștri trebuie să acționeze pentru a evita mutilarea genitală a fetițelor. Trebuie să fie pedepsiți cei ce fac asta. Și legea europeană trebuie să vorbească pe un singur glas pentru uh, a combate acest fenomen aici. În același timp, cer societății civile și ONG-urilor să se implice activ în campanii de educație și prevenire. Încă mai avem multe de făcut, însă suntem foarte mulți care ne uh, opunem cu, răspu- cu tăria acestui fenomen, deoarece știm că 70 de milioane de femei sunt uh, victimele. Vă mulțumesc, domnul Cashman, un minut. Um, I... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să uh, mă raliez celor spuse până acum. Mutilarea genitală este o încălcare a drepturilor femeilor, al fetelor, al omului. Dar trebuie să recunoaștem drepturile holistice ale uh, femeii, care includ sănătatea sexuală și drepturi de reproducere, dreptul unei femei de a decide ce face cu propriul său corp. Și eu am văzut efectele fizice asupra unor femei care au fost supuse unor astfel de proceduri și efectele sunt oribile. Procedura este barbară, barbară, nu poate fi apărată. Nici o cultură, nici o religie nu poate să apere această practică. Și mă bucur că ONU, la uh, cea de-a 67 uh, sesiune, va lua în considerare acest uh, subiect. Și mă bucur că grupul african va fi un lider în acest subiect. Însă această practică nu se întâmplă numai în Africa, ci și în Europa. 500 de mii de femei trăiesc cu efectele uh, gen, uh, mutilării uh, genitale feminine și 180 de mii sunt în, amenințate să fie supuse la această procedură. Să ne gândim la aceste 180 de mii de fete și femei. Vă mulțumesc dau cuvântul acum celor care au solicitat cuvântul în cadrul procedurii Catch the Eye. Sunt multe persoane care s-au înscris, am să dau cuvântul tuturor, uh, dar vă rog să vă respectați timpul. Doamna Corcula. Mulțumesc, doamnă președinte. Anul trecut am avut niște vești bune în ceea ce privește campania ONU împotriva mutilării genitale feminine. Avem exemple groaznice. În Egipt, procentul de femei mutilate era enorm. Acum, în Egipt, procentul a scăzut. Deși datele sunt diferite în funcție de sursă, însă ceea ce s-a întâmplat cu siguranță e că autoritățile au încercat să interzică această practică, începând cu anii 80. Însă e o problemă foarte gravă în sudul Egiptului. Atât în rândul animiștilor, cât și în rândul comunității musulmane și chiar și în rândul anumitor comunități creștine din Africa. Deci Uniunea Europeană trebuie să-și continue campania împotriva mutilării genitale. De asemenea, trebuie să sprijinim victimele, victimele însă cel mai important este să menținem campaniile pentru a preveni aceste mutilări, deoarece e o încălcare la drepturile femeilor și e o formă de maltratare absolut îngrozitoare. Mulțumesc! Non c'è Nicolasi. Domnul Nicolasi nu e în sală. Prin urmare, îi dăm cuvântul doamnei Kadenbach. Intervenție fără microfon. Äh, als die Wüstenblume erschien im Jahr 1998, war meine älteste Tochter 14 Jahre alt und als ich das Buch gelesen habe, in dem war când äh, romanul Desert Flower a fost publicat în 1988, äh, fica mea era foarte mică și în acea Uh, carte se vorbește despre acest uh, subiect al mutilării genitale. Eu am crezut că era o practică medievală și că nu se putea să se mai întâmple în zilele noastre. Și e ceva care se întâmplă în mijlocul nostru. 500.000 de, de femei în Europa au fost supuse acestei practici acum. Uh, fica mea cea mai tânără are 14 ani și mă bucur că ea nu va fi niciodată supusă acestei practici barbare. Avem o datorie specială să facem ceva în legătură cu asta. Trebuie să spunem clar că asta nu este o chestiune legată de practică religioasă, ci de o violare severă a drepturilor omului. Trebuie să avem uh, zero toleranță față de ea. Vorbim despre uh, probleme de sănătate care vor apărea și probleme psihologice uh, care vor rezulta din aceste mutilări. Trebuie să combatem stigmatizarea acestor femei pentru că numai dacă femeile vorbesc uh, avem șansa să încheiem această practică barbară. Mulțumesc, domnul Tarabella. Doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, prea multe fetițe și femei cad victime mutilării genitale. 140 de milioane par să fi fost uh, supuse acestei practici și alte milioane sunt în risc să, să, să fie supuse. Uh, Fetițe între 4 și 14 ani sunt supuse și, și uneori chiar și sugari de sub un an. E, de, e important să fie respectate drepturile copiilor și femeilor peste tot, nu doar în Europa. Și așa cum spunea domnul Michael Cashman, în Uniunea Europeană 500.000 de femei au trecut prin așa ceva. E vorba de sănătatea lor fizică și mentală, e vorba de demnitatea lor și niciun argument nu poate justifica un astfel de act barbar. Femeilor li se neagă dreptul de a hotărâ în legătură cu corpul lor. Trebuie ajutate toate țările să combată acest fenomen. Trebuie sprijinite asociațiile care combat acest uh, fenomen. Doamna Nicole Kilnisen și doamna Jimenez Beserit vorbeau despre aceste organizații care trebuie sprijinite. Mulțumesc. Doamna Regner are cuvântul acum. Președinte, domnule comisar, cifrele sunt înspăimântătoare și nu ne putem închipui că 155 de milioane de femei de milioane de femei sunt afectate de mutilarea genitală. Noi, în Uniunea Europeană, trebuie să ne asigurăm că se creează o conștientizare care duce la finalul acestei practici. În special, trebuie să luptăm pentru ca în statele terțe această practică să fie interzisă și uh, trebuie să luptăm pentru mm, o conștientizare în aceste țări cu privire la cât de inumană este această practică. Victimele trebuie să primească îngrijire uh, medicală și important este faptul că uh, părinții care uh, supun fetițele la astfel de practici trebuie să fie uh, amenințați cu pedepse cu Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Doamna Costello. Mulțumesc. Mutilarea genitală femeilor e o practică degradantă. Încalcă drepturile femeilor, dreptul lor la demnitate și la sănătate reproductivă. Multe femei suferă astfel uh, fizic și emoțional. În Irlanda, în aprilie, s-a adoptat o lege în acest domeniu pentru a scoate în afara legii această practică. De asemenea, e ilegal să ajuți la practicarea acestui fenomen în afara Irlandei. Campania în Irlanda a fost condusă de o tânără din Somalia dintr-un grup uh, United Youth of Ireland care a organizat programe peste tot uh, în Irlanda. Amnesty în Irlanda de asemenea are o campanie. Ei au cerut să se culeagă date, să fie de asemenea pregătit personalul medical, mai ales uh, în maternități Trebuie pregătiți de asemenea și cei din sistemul judecătoresc. Eu sper că aceste proiecte să poată beneficia de sprijin. Domnule comisar, ați menționat directiva privind victimele uh, delictelor. Aș vrea să știu dacă acolo se face trimitere la victimele mutilării genitale. Cred că ar fi important. Și în ultimul rând salut faptul că ați spus că Serviciul European de Acțiune Externă va pune această problemă și în relațiile noastre multilaterale. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Rossi. Doamne președinte, în 2010, când Comisia Europeană a propus să adopte o strategie privind violența împotriva femeilor, Uh, inclusiv mutilare, mutilări genitale, de atunci nu s-a întâmplat niciun efort structurat de a lupta cu această crimă. Se estimează că 500.000 de femei și copile din Europa au sub, fost supuse acestei Uh, proceduri și că alte 80.000 riscă să fie. Consecințele vin de la șocul hemoragic și până la infecții, mai ales atunci când se, fac, uh, se face această procedură asupra unor copii de 4 până la 14 ani. În Eritrea, în Etiopia, sunt uh, proceduri uh, aproape comune și care duc în multe cazuri la moarte. UNICEF-ul consideră mutilarea genitală feminină ca o violare a drepturilor femeii. Eu cred că uh, trebuie să considerăm o crimă împotriva umanității și, prin urmare, în consecință, cer ca Uniunea Europeană să confrunte toate țările care acceptă sau tolerează această procedură. Mulțumesc, domn, doamna Sinclair. Thank you, uh, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Deși mă opun aceste instituții Parlamentului European, uh, salut orice discuție a unei probleme importante. Se estimează că la nivel mondial 120 de milioane de femei au fost supuse procedurii mutilării genitale. Ehm, unele comunități consideră că fetele nu se pot mărita dacă nu au fost uh, circuncise. Cum se poate folosi religia și tradiția culturală pentru a scuza abuzul asupra copilor? Uh, fetițe de trei ani au fost supuse acestui proces. Statele membre trebuie să combată această crimă dezgustătoare, orică uh, se petrece aici sau în altă parte. Dacă se petrece aici, atunci trebuie date sentințe grele. Dacă se întâmplă în alte țări, trebuie să transmitem un, alt, un mesaj foarte clar că această practică trebuie să înceteze. Uh, circumscripția, circumcizia feminină totuși a scăzut în, ultima, în ultimul deceniu, deceniu, dar e vorba de nevoia unei Uh, un efort de mare educație și uh, de luptă. Uh, fetele trebuie educate, trebuie să li se dea lecții de anatomie reproductivă și de creșterea stimei de sine. Trebuie să facem tot ce putem pentru a opri acest barbarism. Mulțumesc. Acum are cuvântul comisarul John Daly. Intervenție fără microfon. Thank you for this discussion. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. În secolul 21, milioane de fete sunt supuse mutilării genitale în fiecare an. Riscă moartea și dacă supraviețuiesc, uh, sunt supuse unor uh, unei sănătăți risc, amenințate și uh, vor avea sarcini cu risc. Uniunea Europeană trebuie să sprijine inițiative relevante împotriva unor practici uh, tradiționale dăunătoare, cum este aceasta. Uniunea Europeană va adopta planul de acțiune pentru drepturile omului și uh, democrație și strategia pentru același lucru. Uh, mutilarea genitală este o, o prioritate. Uh, am reușit să promovăm o serie întreagă de proiecte în uh, state um, sărace. Aproximativ 50 de milioane de euro au fost alocate pentru programe de educație. Cred că atât. ambele mele colege, Katie și Vivian, vor uh, lucra pentru o mai bună conștientizare cu privire la acest fenomen. Vă mulțumesc! Eh, Vă mulțumim, domnule comisar. Am primit trei moțiuni, trei proiecte de moțiune de rezoluție. Dezbaterea se închide acum. Votul va avea loc mâine.